Vă rog să luați cuvântul, doamnă. Cu microfon, vă rog. Am niște proced- uh, propuneri uh, procedurale. Am uh, cerut o, un nou punct în legătură cu cele mai bune interese, întrebare adresată Comisiei. În momentul de față am aflat că astăzi autoritățile din Norvegia uh, au luat uh, uh, copilul uh, din uh, grija mamei și l-au pus în grija autorităților, este oribil și suntem dezamăgiți. Cehia uh, reacționează la acest lucru. Noi aici, în Parlamentul European, nu putem să facem nimic în ceea ce privește drepturile copilului din Uniunea Europeană. Deci vă rog, doamnă președinte și dragi colegi, să susțineți întrebarea uh, orală adresată Comisiei pentru următoarea plenară. Vă mulțumesc pentru sprijin. Sigur, este un subiect foarte important, dar în primul rând, în punct de procedură trebuie să treacă prin uh, conferința uh, președinților pentru a înscrie acest punct pe ordinea de zi. Vom avea în vedere acest subiect uh, interesant. Uh, Procesul verbal de la ședința de ieri uh, este disponibil. Aveți uh, probleme cu acest proces verbal? Nu, așadar uh, el este aprobat. Și vom trece la întrebarea cu solicitare de răspuns oral